Președintele. Sesiunea se reia. Procesul verbal și textele uh, adoptate sunt uh, disponibile. Există obiecții? Nu este cazul. Se consideră așadar adoptat uh, procesul verbal. Președintele a primit din, part, a primit din partea Consiliului